președintelui Comisiei, înalta reprezentantă a Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, privind drept, libertățile religioase și diversitatea culturală. Primul vorbitor este domnul Curculas în numele Consiliului, care va vorbi de fapt în numele vicepreședintei. Domnule președinte, stimați membri, chestiunile despre care este Urma în proiectul de rezoluție a Parlamentului sunt diverse și foarte importante. Aș vrea să comentez cu permisiunea dumneavoastră numele doamnei Cathy Ashton, vicepreședinte a Comisiei și înalt reprezentant, în legătură cu unele chestiuni care ar putea să alimenteze dezbaterea de astăzi. Uniunea Europeană are intenția de a continua promovarea și apărarea pe plan intern și extern a principiilor pe care a fost edificată respectarea drepturilor omului, democrația și statul de drept. Cu adoptarea în iunie 2012 a cadrului strategic al UE cu privire la drepturile omului și democrație, Uniunea Europeană a reamintit faptul că în întreaga lume bărbații și femeile cer să trăiască în libertate, demnitate și securitate în societăți deschise și democratice, pe baza statului de drept și a drepturilor omului. Uniunea Europeană s-a angajat să facă eforturi suplimentare de promovare a universalității acestor valori. Unul dintre primele rezultate ale strategiei din 2012 a fost adoptarea orientărilor Uniunii Europene cu privire la libertatea de religie sau convingere ca să fie utilizată în politica sa externă. Aceste orientări a fost utilizată la delegațiile europene pentru a avea contacte bi și multilaterale cu statele terțe, în special în lupta împotriva tuturor formelor de intoleranță și discriminare pe temeiuri de convingere sau religie și pe implementarea rezoluțiilor pertinente ONU din domeniu. În plus, într-o declarație comună făcută pe 20 septembrie 2012 în alta reprezentantă și reprezentanții altor organizații a cooperării islamice, a Uniunii Africane și a Ligii Arabe, a făcut un apel pentru pace și toleranță între religii și a exprimat convingerea comună în importanța fundamentală a libertății și toleranței religioase. Au condamnat de asemenea orice promovare a urii religioase. Convingerile religioase nu trebuie să facă obiectul unei abuz pentru a alimenta extremismul și confruntarea. Au condamnat și violența și atacurile împotriva misiunilor diplomatice din întreaga lume. Au cerut tuturor liderilor politici, religios sau laici, să promoveze dialogul și toleranța. Singurul răspuns la Ignoranța și intoleranța este lumina respectării reciproce a toleranței și dialogului. Era un citat din declarația la care m-am referit. În alta reprezentantă și vicepreședinte, doamna Ashton și Serviciul de Acțiune Externă împreună cu reprezentantul special al Uniunii Europene, domnul Lambrinidis, au uh, promovat aceste idei la toate nivelurile, au condamnat intoleranța religioasă, discriminarea pe motive de convingere sau religie oriunde se întâmplă. alta reprezentantă și a exprimat uh, și a condamnat uh, discriminarea bazată pe religie, cum ar fi ce se întâmplă în Republica Centrală Africană, unde a condamnat ferm pe 27 martie uciderile focalizate de civili pe baza apartenței etnice și religioase și a exprimat îngrijorarea legătură cu vulnerabilitatea minorităților care sunt tot mai mult victime ale actelor de răzbunare. Sublinind nevoia de a lupta împotriva impunității, a sprijinit și eforturile pe care le fac autoritățile de tranziție pentru a promova dialogul și inițiativele de mediere. Uniunea Europeană a fost implicată în inițiative de dialog intercultural și interreligios în spiritul deschiderii, implicării, înțelegerii reciproce, inclusiv uh, în cadrul UNESCO. Alianța ONU a civilizațiilor, Fundația Analin și procesul de la Istanbul. Prin semnarea memorandumului UE UNESCO, memorandul de înțelegere din 2012, s-a lansat o cooperare intensificată. Servim uh, unor obiective comune, special de consolidare a democrației și drepturilor omului, de menținerea păcii, încurajarea dezvoltării durabile. Iată de ce Uniunea Europeană promovează în mod clar o cooperare multilaterală consolidată. Finanțarea UE la proiectele UNESCO includ, de exemplu, sprijinul pentru formarea tinerilor refugiați sirieni din Iordania facilitatea pentru experți care își propune să consolideze guvernanța pentru cultură în 13 țări, <clears throat> apărarea patrimoniului din uh, Egipt, Iordania și Liban, uh, păstrarea și restaurarea moștenirii culturale siriene sau manuscrisele de la Tombuctu. Educația și cultura sunt piloni cheie ai societăților democratice pe care ne dorim. Educația va continua să fie o parte puternică a cadrului de dezvoltare generală al Uniunii Europene. Educația trebuie să promoveze înțelegerea și respectarea drepturilor omului, incluziunea, diversitatea culturală, învățarea permanentă și învățarea pentru a trăi împreună. Toate acestea sunt esențiale pentru realizarea, edificarea păcii, cetățenia responsabilă și dezvoltarea durabilă. Rolul UNESCO în E prima inițiativă de educație globală continuă să fie foarte important. Privim cultura ca motor, ca element care face posibil aceste lucruri. Sprijinul pentru cultură, în același timp, sprijin pentru dezvoltare. În întâlnire la nivel înalt pe 5 mai la ONU, organizată de UNESCO, va fi ocazia unor discuții în continuare în legătură cu legătura importantă dintre cultură și dezvoltare Uniunea Europeană apără ferm diversitatea formelor de expresie culturale. Noi am avut un rol foarte important în adoptarea în 2005 a Convenției UNESCO. Unul dintre obiectivele principale ale Uniunii Europene în relațiile noastre cu țările terțe este sprijinul pentru dezvoltarea politicilor culturale și promovarea acestei convenții sub conducerea doamnei comisar Vasiliu și cu participarea activă a delegației noastre de la Beijing, China a devenit primul caz pilot care ilustrează rolul culturii în diplomația între popoare și înțelegerea reciprocă în cadrul relațiilor noastre externe. Secretarul general de la Serviciul de Acțiune Externă, domnul Pierre Dumont, a numit recent în biroul său un coordonator pe probleme culturale care lucrează în complementaritate cu statele membre, promovând și cooperarea în acest domeniu. Coordonatorul Serviciului de Acțiune Externă este activ în stabilirea de contacte cu o mare diversitate de factori de interes, cu o <clears throat> implicare deosebită în schemele și pe scena culturală mondială. Inițiativa More Europe, mai multă Europa sprijinită de societatea civilă, este activă și ea în a reuni diversi actori. Asociația Uniunii Europene a Institutelor Culturale Naționale a fost și ea în linia întâi. Rezoluția Parlamentului sublinează pe bună dreptate importanța luptei împotriva pedepsei cu moartea E vorba de o politică de principiu pentru abolirea pedepsei capitale. Credem că nicio diferență culturală sau percepție culturală poate să conteste dreptul fundamental la viață și demnitatea umană. Am condamnat în mod public și continuăm să facem acest lucru, utilizarea pedepsei cu moartea în orice circunstanțe și în orice țară. În permanență subliniem în dialogul nostru cu statele terțe sau prin diplomația publică cruzimea și caracterul irreversibil a acestei forme arhaice de pedapsă. Liniile directoare ale Uniunii Europene cu privire la pedepsa cu moartea ne spun în mod clar uh, să acționăm oriunde și oricând are loc această practică abominabilă. În contextul ONU, Uniunea Europeană a jucat un rol esențial în adoptarea prin rezoluția adunării generale ONU a unui moratoriu cu privire la execuții și pentru a continua această practică în acești ani și la următoarea adunare generală. Vă mulțumesc. Președintele, vă mulțumesc. Acum, doamna Gianacu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu domnului Corculas, care o reprezintă astăzi pe doamna înalt reprezentant și care a uh, menționat în uh, contribuția sa ceea ce este prevăzut în acest document. Diferențele culturale de multe ori sunt folosite ca instrument pentru a uh, provoca ură și pentru a instiga la ură și pentru a um, face oamenii să creadă că aceste temeri sunt existențiale și că nu vor Uh, pieri niciodată. Există minorități care au de super, suferit de pe urma acestui fapt. Creștini, dar și musulmani, bahai, uh, evrei, grupuri diferite de populație și uh, uneori chiar um, diferite culte în cadrul unei aceleiași religii. Este vorba așadar de diferențele religioase. Iar în Europa acest lucru ne îngrijorează, deoarece avem principii, avem un acord al Consiliului Europei, avem Carta Drepturilor Fundamentale, avem Convenția Drepturilor Omului, însă trebuie să cooperăm cu aceste țări în domeniul comerțului și uh, dezvoltării. Și ne întrebăm cum poate să folosească Uniunea Europeană instrumentele de care despune, nu pentru a-și impune poziția, uh, uh, viziunea culturală sau viziunea politică, ci pentru a crea un climat în care toate convingerile sunt respectate și se pot găsi puncte comune. Asta ar putea duce la mai multe libertăți democratice în multe țări, sub sisteme politice diferite. Serviciul European de Acțiune Externă acționează în cadrul pe care l-am impus noi, iar, dar și diplomația Parlamentului joacă un rol important, la fel ca și relațiile culturale. Toate acestea însă se bazează pe educație. Educația este cel mai important uh, instrument și în acest cadru intervine și egalitatea de gen, care joacă un rol foarte important. Așadar, cum sunt uh, tratate femeile în anumite sisteme politice. Unele lucruri pot fi justificate prin uh, uh, diferențe culturale, dar uneori este folosit ca o scuză pentru a instiga la ură și nu cred că uh, vreo, vreo religie se bazează pe instigarea la ură. Doresc să mulțumesc domnului ministru și președinte al Consiliului pentru munca depusă la diferitele uh, dosare în ultimele luni. Este ultima intervenție în Parlamentul European. Doresc uh, așadar să mulțumesc și prezidiului uh, și tuturor colegilor. Sper că în viitor lucrurile se vor întâmpla mai repede astfel încât uh, să pașii important, importanți necesari pentru libertate, pentru democra democrație să fie luați mai repede. Vă mulțumesc. Urmează doamna Gomes. Uh, mulțumesc foarte mult. Voiam să o salut pe colega mea, doamna Gianacu, nu numai pentru că este ultimul discurs în Parlament, ci și pentru faptul că a fost uh, dispusă să accepte contribuțiile de la grupul meu pentru acest raport. Uniunea Europeană se fondează pe pace, pe democrație și pe drepturile omului. Valorile acestea sunt valori universale și uh, transpar din toate politicile europene care trebuie să fie transpunerea a ceea ce facem noi aici ca Uniune Europeană să se vadă în acordurile semnate, în politicile de comerț și în alte politici pe care le desfășurăm. Lumea în care trăim, cunoașterea reciprocă, dialogul dintre civilizații au o importanță deosebită pentru ca aceste valori universale să fie definirea consensului în jurul acestor valori și să coincidă cu rațiunea de a fi a Uniunii Europene. Trebuie să luptăm împotriva urii, uh, a homofobiei, a intoleranței, nu numai în Uniunea Europeană, ci și în lume. Și de, de asemenea, Uh, Uniunea Sovietică nu, nu a însemnat sfârșitul lumii, sunt diferențe culturale, etnice care agravează subdezvoltarea și inegalitatea. Un exemplu dramatic uh, este Republica Centrafricană, unde diferențele religioase au declanșat foarte multe probleme, probleme mult mai grave cu rădăcini mult mai profunde, probabil. Deci să nu pierdem ideea că extremismul și terorismul uh, fiind fundamentate pe uh, fundamentalismul religios, uh, fac mai multe victime în afara Europei decât în Europa. Dar extremismul islamic face foarte multe victime în rândul comunităților musulmane însă și decât în afara acestor comunități. Deci eh, nu trebuie să cetăm tendația de a reveni la obscurantism ca să justificăm discriminările de genul acesta, ca, spunând că vrem să luptăm împotriva terorismului pornind de la nevoia de a proteja minoritățile, de foarte multe ori uh, ne gândim la minoritățile din uh, Orientul apropiat, dar uh, problemele există de foarte multă vreme, iar bogăția acestor societăți provine chiar din existența acestor minorități. Iar comunitățile musulmane sunt principalele victime ale violenței sectare, a extremismului din Orientul Mijlociu și dincolo de Orientul Mijlociu. De aceea, Cred că Uniunea Europeană trebuie să se bată pentru întărirea dreptului internațional și pentru întărirea acestor mecanisme care trebuie să fie mai eficiente. Trebuie să fim pe linia frontului pentru lărgirea acesta. Mulțumesc, doamnă Gomes. Domnul Stadler are acum cuvântul. Domnule președinte, domnule ministru, de decenii Uh, nu s-a mai întâmplat ca atâția creștini să fie urmăriți și să fie victime ca în ultimii ani. În Pakistan, în Irak, în Siria vedem astfel de cazuri. În aceste țări, mai ales în Siria și în Irak, întregi comunități de creștini care fac, part, care, uh, fac parte din comunitățile cele mai vechi de creștini din lume sunt limitate și asta este consecința unei politici eșuate a Occidentului. Suntem cu toții responsabili pentru asta. Fac apel la Uniunea Europeană să se considere ca forță de, uh, prote- de protejare uh, a creștinilor și nu numai a ateiștilor și agnosticilor. Uh, și altora, ci trebuie să protejeze acești creștini. La punctul 30, la punctul 30 se referă, uh, se menționează principiul condiționalității reciproce. Corect, dar unde este el? Uh, principiul reciprocității, unde este el când este vorba de Turcia? Turcia uh, oprimă creștini în propriul uh, stat și în, ac- în același timp sprijină prin uh, uh, grupuri armate uh, sprijină urmărirea armenilor în Turcia uh, din nou și Europa nu face decât să privească uh,

sprijin rezoluția referitoare la politica externă a Uniunii Europene, care ia în considerare diversitatea culturală, care reprezentanți ai diferitelor grupuri politice, dar și ca reprezentanți ai cetățenilor europeni, avem nevoie de principii comune pe baza cărora să ne construim relațiile cu lumea. Uniunea Europeană reprezintă țări cu culturi diferite și identități diferite și valori diferite și avem sarcină de a avea o politică externă care să nu încalce suveranitatea membrilor, dar și a statelor membre, dar care să și respecte drepturile fundamentale. În acest sens se ia în considerare și diversitatea culturală. Diferențele culturale și religioase uneori sunt o sursă de tensiuni și de conflicte, iar acest lucru nu trebuie să continue. În loc să vorbim despre toleranță și stabilitate, vorbim despre extremism și xenofobie. Sunt fenomene care nu sunt necunoscute în Europa. De-a lungul istoriei noastre le-am întâlnit de multe ori și ar trebui să transmitem experiențele noastre celor care se confruntă cu aceleași riscuri. Din acest motiv, nevoia pentru o politică externă trebuie să se bazeze pe o democrație stabilă, cooperare internațională și disponibilitatea de a găsi o soluție constructivă. Uniunea Europeană nu trebuie să uh, înceteze să încurajeze diversitatea, secularismul și uh, sprijinirea instituțiilor democratice. Politica externă a Uniunii Europene determină dezvoltarea unor regiuni cheie. Este uh, ceva ce determină posibilitatea noastră de a asigura siguranța oamenilor și de a ne crea un viitor. Acest lucru, după cum spuneam, ne va determina viitorul. Mulți au sprijinit ideile din această rezoluție. Dați-mi voie să mă gândesc să mă refer și la extremism și xenofobie, care nu sunt învinse. În țara mea, de exemplu, am avut un uh, val de refugiați, iar uh, reacția nu a fost foarte pozitivă, iar în Ucraina vedem impactul uh, diferențelor culturale. Protecția drepturilor minorității este și ea importantă. Trebuie să ne menținem criteriile europene și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple pe termen lung, astfel încât să garantăm securitatea internă și externă. Vă mulțumesc, urmează domnul Gșip. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Parlamentul European are un rol um, mare de jucat și competențe uh, pentru a lupta împotriva nediscriminării în favoarea tratamentului egal acordat femeilor, copiilor, Uh, grupurilor celor mai uh, vulnerabile în fața violenței. Un drept important este dreptul la libertatea religioasă de, de cultivare a diversității culturale. Aceste drepturi sunt consfințite în documentele noastre, iar rezoluțiile Parlamentului European și liniile directoare arată acest lucru și se pare că nu, pentru că foarte adesea în țările uh, cu care avem relații destul de privilegiate, de exemplu, care au semnat diverse parteneriate de asociere sau care primesc ajutor umanitar sau pentru dezvoltare și au semnat alte programe de cooperare, lucrurile nu stau chiar așa. Și conform informațiilor de la diverse organizații de monitorizare de exemplu Open Doors, care se ocupă de situația creștinilor din toată lumea, se pare că, de fapt, Corea de Nord este țara care îi persecută pe creștini cel mai aprig. Sunt uh, vreo sută de mii de creștini care sunt considerați dușmanii statului. Sunt din ce în ce mai multe persecuții în Somalia, în statele din Sahel, în ciuda faptului că guvernul de la Mogadishu este mai temperat și acordă atenție, dar creștinii și bisericile lor sunt ilegale. Pakistanul uh, a ajuns pe locul opt uh, pe lista răufăcătorilor în ceea ce privește persecuțiile creștinilor și în toamna anului trecut aproape 90 de creștini au fost uciși uh, Uh, într-un atac, în timpul unui atac în Peshawar. Republica Centrafricană este de asemenea o țară riscantă și am discutat deja ce s-a întâmplat acolo. Coaliția la putere aplică o violență extremă creștinilor. La fel și în Siria, conflictul intern din Siria a dus ca milioane de persoane să trebuiască să fugă uh, dar 2,5 milioane sunt uh, o minoritate aramaică care vorbește limba lui Isus și care locuiesc în zona Malula și care sunt destinați, uh, sunt condamnați să dispară. În toată lumea e vorba de vreo 80 de milioane uh, de creștini care sunt supuși persecuțiilor și numărul crește constant, iar recent am aflat că în Crimea, tărtarii din Crimea s-au adăugat și ei acestei liste a persecutaților. Situația cea mai dramatică este uciderea oamenilor pe motiv religios, că aparțin unei alte comunități religioase, iar uh, moștenirea culturală a unei generații dispare. Mulțumesc foarte mult. Domnul Howitt are acum cuvântul, două minute și jumătate. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte E bine că această sesiune, după 5 ani a Parlamentului, care se apropie de sfârșit, zbatem reconcilierea respectării adecvate pentru diversitatea culturală, fără compromisuri în ce privește respectarea drepturilor fundamentale. E o provocare în continuare și în Europa și în întreaga lume. Trebuie să lăsăm deoparte unele diferențe lucru care se va dovedi la vot. Uh, salut textul care cere respectarea tuturor uh, religiilor în alineatul 16. Conservatorii europene au votat împotriva raportului anual în materie de drepturile omului pentru că s-a pus un accent egal pe drepturile economice, sociale, culturale, ca și civile și politice. Și sper că mâine la vot se va demonstra o altă atitudine. Nu cu mult timp în urmă, liderii Germaniei și Regatului Unit au criticat uh, multiculturalismul, uh, un concept pe care Europa trebuie să-l promoveze, nu să-l submineze. Sunt foarte îngrijorat că din nou grupul ECR condus de conservatorii britanici a cerut un vot uh, separat la alineatul 7 legat de pedepsa cu moartea și dacă ei nu sprijină, este un lucru rușinos pentru campania mondială pentru abolirea pedepsei cu moartea și, ar spune, chiar și pentru reputația țării din care vin eu. Mă bucur să văd alineatul 30 care conține angajament ferm pentru includerea clauzelor de drepturi ale omului în acordurile comerciale Uniunii Europene, dar știu că acest lucru e contestat din unele cercuri din acest Parlament și că invocarea acestor clauze în vasta majoritatea cazurilor în care există îngrijorări legate de drepturile omului s-a dovedit să fie aproape imposibil. Capacitatea Europei de a combate persecuția religioasă în străinătate trebuie să fie consolidată dacă vrem să nu există discriminare religioasă nici în țările noastre. Domnule președinte, mulțumesc și eu celor care au felicitat pe colegii care uh, sunt pe cale să se retragă din Parlament, inclusiv doamna Gianacu. Sper să uh, se uh, țină cont de faptul că eu m-am simțit foarte mândru ca raportor pentru drepturile în ultimii ani și ceilalți cu care am avut privilegiul să lucrez un fost secretar uh, pentru afaceri externe, domnul Cook, a introdus uh, un lucru pentru care a fost criticat, pentru că și-a propus să facă acest lucru pe vremea aceea. Pentru mine, faptul că lupt pentru o lume mai bună și moralitate un lucru care mă călăuzește. Nu o moralitate bazată pe o singură ideologie sau religie, ci una care să implice o distinție clară între ce este drept și ce nu. Mulțumesc, președintele, mulțumim. Urmează domnul Svensson, uh, trei minute. Ja, efter 50 år i politiken. Mulțumesc, domnule președinte. După 50 de ani în uh, politică și ultimii 5 ani aici în Parlamentul European, este un moment uh, special, dar și oarecum dureros pentru că țin ultimul discurs. Sunt foarte recunoscător pentru faptul că am, putut, am putut lucra în Parlamentul European în ultimii cinci ani. Pentru mine a devenit foarte clar că avem de-a face cu un Parlament care luptă pentru drepturi fundamentale. De multe ori vorbim despre faptul că Europa trebuie să reușească, să aibă succes și de cele mai multe ori este vorba de uh, Uh, creșterea economică, la asta ne referim și am respect față de, un astfel de, față, față de o astfel de argumentație. Însă, dacă există un domeniu care este foarte important pentru noi ca deputați, este acela um, al uh, valorilor democrației și angajamentul nostru ca fiecare persoană să se poată bucura de aceleași drepturi, indiferent de naționalitate, religie, gen. Fiecare persoană are drepturi fundamentale și nu este ceva ce guvernele dau oamenilor, ci este ceva uh, ce oamenii au pur și simplu și drepturile acestea nu pot fi încălcate. În lume mai ales creștinii sunt urmăriți pentru credința lor. Organizațiile internaționale spun că 80% din cei urmăriți uh, și oprimați la nivel mondial sunt uh, creștini. Asta nu înseamnă că uh, trebuie neglijați ceilalți, însă este un argument pentru faptul că trebuie să abordăm această problemă. Nu trebuie să ne temem, să ne uh, arătăm identitatea și valorile referitor la libertatea de exprimare și celelalte drepturi. Nu, avem, nu este vorba de un monopol aici. Însă trebuie să spunem că noi avem o societate care își găsește rădăcinile în creștinism și că nu ne este rușine de asta și că nu ne este rușine să vorbim despre asta această identitate bazată pe valori uh, a, uh, conține și elementele de toleranță și înțelegere față de ceilalți. Aș dori să vă exprim uh, o dorință în această intervenție, și anume ca respectul față de drepturile fundamentale să rămână și să fie uh, cel mai important obiectiv pentru Parlamentul European. Vă mulțumesc! Domnul Zala, un minut. Colegovia. Stimați colegi, sarcina noastră nu este să susținem diverse religii, ci trebuie să susținem libertatea uh, religioasă. Secularismul nu înseamnă ateism, secularismul nu înseamnă că trebuie să fie o societate seculară. Secular este funcția statului Statul trebuie să asigure libertatea tuturor uh, religiilor și atitudinilor față de lume. Statul trebuie să asigure acest lucru, iar uh, societatea civilă trebuie să se asigure din acest punct de vedere. Statul trebuie să fie secular pentru a asigura libertatea opiniilor și nu ideea de a prefera o religie față de alta. Asta înseamnă toleranța, iar statul trebuie să fie un garant al libertății și lucrul acesta trebuie să se reflecte și în politica externă. Apărarea libertății religioase și a modificării, a dreptului de a-ți modifica uh, credința religioasă este o chestiune înțeleasă de la sine. Și aici, în Europa, însă, vedem încercări de a stipula anumite valori religioase în, uh, de exemplu, valorile creștine. Mulțumesc și are cuvântul. Um, Domnul Posselt, da. Există două uh, fenomene uh, negative cu care ne confruntăm. Unul este abuzul religiei și al doilea este urmărirea religiei și a uh, persoanelor religioase și distrugerea libertății religioase. Abuzul religiei are loc când se instrumentalizează religia pentru scopuri ideologice, pentru scopuri uh, violente uh, și teroriste și când în numele religiei sunt ucise și urmărite persoane. Și acest lucru nu este valabil uh, numai pentru uh, islam. Avem de-a face și cu fenomene precum actualul fenomen Putin, um, Putin care acum se vede ca un mare apărător al creștinilor, dar el este violent, agresează avem și alte fenomene, și anume urmărirea religiei și mai ales a creștinilor la nivel mondial. Iar în politica noastră externă trebuie să luptăm împotriva acestui fenomen, indiferent de uh, religia a cărei libertate este încălcată. Și totuși doresc să îl contrazic pe domnul Sander. În tratatul de la Lisabona este vorba despre rădăcinile religioase ale Europei. Europa este diversă, însă trebuie să vă uitați numai la Strasburg, cu catedrala în centru, și veți vedea foarte clar că această Europa este marcată de creștinism și uh, de iudaism. Acestea sunt rădăcinile Europei, iar un stat laic nu înseamnă un stat care uh, taie aceste rădăcini, ci un stat laic este un stat care nu obligă oamenii să aibă o anumită religie. Acesta este un stat laic. Însă noi în, uh, suntem în proporție de 80% creștini în Europa. Avem aceste rădăcini creștine uh, profunde și de aceea avem o obligație, avem o obligație față de creștini Uh, să uh, apărăm uh, cei, pe cei urmăriți din cauza religiei fără a-i neglija pe ceilalți. Și asta înseamnă că trebuie să ne vedem ca o forță pașnică de apărare a creștinilor, pentru că pe cine altcineva se pot ei baza dacă nu pe noi? Iar cine uh, apără libertatea religioasă nu poate să combată acest argument, pentru că libertatea religioasă se aplică pentru toată lumea și cine nu uh, respectă pro- își respectă propria religie și propria com- comunitate, nu va putea să înțeleagă pe ceilalți, nu va putea să trăiască în pace cu ceilalți, pentru că îi uh, lipsește um, cheia pentru a înțelege, pentru a accepta religia. Vă mulțumim. Domnul Mirski nu este în sală. Drept urmare, îi dau cuvântul domnului Kelly. John Kenacul Moran din eh, Temple. Mulțumesc, domnule președinte. Deși nu mai sunt eh, mulți oameni în sală, acest subiect e foarte important pentru noi. Libertatea de religie și recunoașterea culturală, respectarea culturii și religiei sunt ambele foarte importante, mai ales în prezent, pe măsură ce progresăm și populația globului devine tot mai numeroasă. În fiecare joi după amiază discutăm aceste subiecte <clears throat> în care putem vedea situații de nedreptate în întreaga lume. După cum a spus și colegul Preda, o să vorbim despre acest lucru mâine după amiază în special în dreptățile de care suferă creștinii din Pakistan și este sigur că e vorba de o nedreptate uriașă împotriva creștinilor în întreaga lume și noi, în special, în grupul nostru, după cum a spus colegul Posel și alții, noi, în special, ar trebui să ne ridicăm în apărarea lor și astfel ne vom ridica în apărarea libertății tuturor religiilor chiar și a celor care nu aparțin vreunei religii sau nu cred în vreun Dumnezeu și acest lucru e foarte important. Și, în special, ce aș dori să văd în următorii cinci ani în acest Parlament va fi să reexaminăm politicile pe care le avem în legătură cu sprijinul pentru dezvoltare, pentru diverse țări și acordurile cu țările respective pentru a garanta că va exista libertate religioasă în țările respective că va exista o recunoaștere a diversității culturale, a drepturilor femeilor. Este revoltător să vedem ce se întâmplă în întreaga lume, <clears throat> că li se neagă femeilor drepturile. Și în fine e nevoie să se combată pedepsa capitală, după cum au spus și colegii. Mulțumesc, domnule președinte. Nu există solicitări la intervenții spontane cash de aia. O să-l invit pe domnul Curgulas pentru unele observații în încheiere. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc deputaților care au participat la acest schimb de vederi foarte constructiv. Vom studia conținutul rezoluției iar în ce privește libertățile religioase, vreau să spun că, firește, protejarea libertății religioase și evitarea violențelor împotriva comunităților religioase este una dintre prioritățile, una dintre liniile directoare pe care le-am uh, citat uh, anterior. Doamna Ashton e și Consiliul de mai multe ori uh, au reacționat față de cazurile în care libertățile religioase fuseseră încălcate sau fuseseră negate, ca în Irak sau în Iran, uh, la Alexandria, în Pakistan, în Tunisia, fără să mai menționăm uh, Siria, de exemplu. unde comunitățile religioase sunt în comunitățile religioase istorice din această țară sunt puse în pericol. Sunt de acord de asemenea cu cele spuse de doamna Gianacu. Europa nu vrea să impună propriile sale criterii, propriile sale valori. Respectăm diversitatea, și de altfel diversitatea este și ea principala caracteristică a Europei, inclusiv în interiorul Europei. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care s-au ocupat de această problemă și vreau în primul rând să îi salut pe cei care pleacă din Parlament, mai ales pe doamna Gianacu, căreia vreau să-i mulțumesc uh, pentru contribuția la integrarea europeană. Contribuția este bine cunoscută, nu voi intra în detalii acum, pentru că mi-ar trebui mult prea mult timp. Vreau doar să citez rolul deosebit de important pe care l-a avut în adoptarea unui text foarte important și anume regulamentul privind finanțarea partidelor și fundațiilor politice. Doamna Gianacu, mulțumesc foarte mult pentru tot ce ați adus uh, în ultimii ani. Cred că ați fost uh, aleasă deputat european de patru ori, așa încât vă urez uh, tot binele din lume în viitor. Mulțumesc foarte mult! Am primit uh, o moțiune de rezoluție pentru a spune capăt acestei dezbatere. Dezbaterea este încheiată și se va vota mâine la ora 12. Doamnelor și domnilor, următorul punct din ordinea de zi este raportul domnului Schwab, încălcări ale legii concurenței. În primul și în primul rând îl voi invita pe raportor domnul Schwab să ia cuvântul.